Bueno, vamos a empezar. Eh, Haideți să începem. Pentru început, vom avea un raport cu privire la misiunile Comisiei DRO în Turcia și la summitul mondial umanitar. După aceea vom trece la audirea cu privire la minoritățile prinse între războiul civil din Siria și ISIS în Irak și Siria. Dacă nimeni nu dorește să se modifice ordinea de zi, haideți să continuăm. Să adoptăm așadar și procesul verbal, procesele verbale ale întâlnirilor din 3 martie și 20 aprilie. Parlamentul a adoptat trei rezoluții de urgență la ultima plenară de la Strasburg. Acestea se refereau la tătarii din Crimea, la Gambia și la Djibouti. De asemenea, am abordat și alte interese de interes uh, pentru această subcomisie, mai ales uh, chestiunile care țin de punerea în aplicare a directivei împotriva traficului de ființe umane și lupta împotriva acestui fenomen și protecția victimelor din punctul de vedere al legalității între bărbați și femei. Apoi, în ceea ce privește Turcia, avem două aspecte aici. Pe de o parte, delegația subcomisiei DROA a fost în Turcia între 16, între 16 și 18 mai. Scopul principal al acestei misiuni a fost să se analizeze respectul drepturilor fiind, uh, omului și, în, uh, și țin seama de acordul între UE și Turcia. Au participat doamna, doamna Marite Schake și domnul Litz, cărora le voi da cuvântul în ceea ce urmează. Doamna Schake. Mulțumesc, doamnă președinte, pentru oportunitatea de a vă spune câteva lucruri despre ce experiențe am avut noi în Turcia în această delegație? Parlamentul nostru de multe ori s-a exprimat cu privire la îngrijorările privind statul de drept, drepturile omului și așa mai departe, toate aceste probleme vis-a-vis -vis de Turcia din ultimii ani. În timpul vizitei noastre a fost foarte clar că Parlamentul dorește să transmită un mesaj mai critic decât dorește să transmită Consiliul sau Comisia mai ales în urma așa numitei înțelegeri pe tema migrației. Ne-am dorit așadar să ne concentrăm pe drepturile omului, pe libertatea presei, pe situația refugiaților și, în contextul acesteia, mai ales pe situația femeilor și copilor, deoarece majoritatea refugiaților sunt femei sau copii. Am analizat și rezultatele luptei dintre PKK și trupele turce, aceste lupte au un efect foarte mare asupra civililor. Mai mult de 500 de, milioane, 500 de persoane sunt strămutate în Turcia. Este un aspect important, chiar dacă nu ne afectează direct în Europa. Vizita noastră a fost foarte... A fost, am avut un program foarte încărcat. Am vorbit cu oameni care, care lucrează cu refugiați de la UNICEF, de la FAO, organizații din Turcia, UNCHR, am vorbit și cu alte asociații care lucrează pe teren, ONG-uri internaționale și așa mai departe. Am putut dialoga și cu un și cu o profesoară care și-a pierdut locul de muncă în momentul în care a semnat o petiție pe această temă a refugiaților. Ne-am întâlnit cu echivalentul subcomisiei noastre din Adunarea Națională a Turciei. Ne-am întâlnit cu grupurile politice principale din Parlamentul turc și ne-am întâlnit și cu liderul HDP, partidului HDP, în ziua în care Parlamentul turc se organiza o dezbatere cu privire la ridicarea imunității anumitor parlamentari. Această măsură a fost uh, implementată între timp un vot în bloc cu privire la ridicarea imunității anumitor parlamentari a dus la următoare situație. 130 de parlamentari ar putea să fie aduși în instanță și 50 dintre 59 de membri ai grupului HDP se află în această situație și acest grup, vă readuc aminte, îi reprezintă în mare parte pe curzii din Turcia. A fost un moment important al vizitei noastre, de asemenea, membrul AKP, a membrii AKP au ales un nou uh, lider, care acum este noul prim-ministru. De asemenea, ne-am concentrat pe libertatea presei, care este o problemă, de mai mulți ani, inclusiv libertatea presei pe internet. Ne-am întâlnit cu jurnaliști care reprezintă trei ziare, ne-am întâlnit și cu Jean Jundar, jurnalistul uh, care a fost uh, condamnat la 5 ani în, la, în închisoare. Acum așteaptă rezultatul apelului sau El a fost condamnat deoarece a publicat un reportaj care se presupune că ar fi denunțat anumite secrete de stat. O vizită noastră așadar a venit la un moment crucial pentru Turcia. În încheiere aș dori să spun care au fost în linii mari concluziile noastre, de care noi la Parlament trebuie să fim conștienți. Aș mai dori să spun că ne-am întâlnit și cu ombudsmanul Una dintre concluzii. În anumite cazuri, teoretic, există legi, de exemplu, ombudsmanul și activitatea acestea, însă de multe ori legea nu este respectată. Există o punere în aplicare arbitrară a legii. Există foarte multe influențe politice asupra punerii în aplicare a legii. Um, justiția nu este independentă și există lacune în funcționarea instituțiilor statului, cel puțin punctul de vedere al standardelor europene. Trebuie să analizăm așadar nu doar cum stau lucrurile în teorie, ci să vedem cum stau lucrurile în practică. Și noi, cu visa noastră, la aceste aspecte am contribuit. Este clar că libertatea presei și polarizarea din întreaga societate au dus la tensiuni foarte mari dintre instituții, dintre oameni și instituții și chiar aș îndrăzni să spun că există un climat de teamă în populația turcă. Schimbările aduse legislației antiterorism vor fi foarte important de analizat din punctul de vedere al um, drepturilor omului. Schimbările la această legislație fac parte din cerințele cu privire la care s-a căzut de acord între UE și Turcia în 2013. Ambele părți au căzut de acord asupra unui set de reforme care ar fi necesare ca să se îndeplinească cerințele pentru liberalizarea vizelor. Și acum se pare că s-a dat undă verde pentru tratarea acestor probleme într-un ritm mai rapid, mai ales datorită acordului privind imigranții. Miza este foarte mare și unii oameni ar spune că acest acord trebuie să aibă succes indiferent de costuri. Însă eu aș dori să subliniez un lucru. Tocmai această legislație antiterorism este utilizată pentru a ținti criticii regimului și pentru a justifica anumite uh, măsuri mai exagerate, tocmai invocându-se această legislație antiterorism. Deci discuția aceasta nu este relevantă doar pentru violența din sud-est, care trebuie să ne preocupe pe toți, ci și din punctul de vedere al potențialelor noi fluxuri de, migra- de imigranți, al tensiunilor din Orientul Mijlociu și ar trebui să ne preocupe și din cauza faptului că această legislație este utilizată pentru a ataca opoziția într-o perioadă în care eu cred că ar fi util să se încurajeze o dezbatere publică vie și variată. Astfel, măsurile ar putea să fie sprijinite de populație și democrația ar putea avea un, un sens mai concret în Turcia. Am să închei aici, însă stau la dispoziția colegilor mei pentru a răspunde la întrebări, pentru că Vista a avut foarte mult succes. Mulțumesc, doamna Schache, are cuvântul domnul Liț. Mulțumesc pentru faptul că mi-ați dat cuvântul. În primul rând, aș dori să-i mulțumesc doamnei Schache pentru faptul că a condus această delegație. Noi am fost trei în delegație și a, datorită ei am fost foarte eficienți Mulțumesc și secretariatului pentru faptul că ne-a organizat uh, uh, delegația atât de bine. Într-o zi chiar am avut nouă întâlniri. Nu aș dori să repet ce a spus doamna Sache, însă aș dori să spun că rezultatele delegației noastre sunt foarte interesante în ceea ce privește libertatea presei sau liberalizarea vizelor Mm, mii de persoane au semnat petiția despre care vorbeam, nu doar acea profesoară despre care spuneam, mii de persoane au semnat uh, această petiție și mii de persoane din uh, învățământ, învățământul superior, au fost concediate pentru faptul că au semnat această petiție, care susținea pacea în zona de sud-est a Turciei. Se pare că Turcia se îndreaptă pas cu pas către o dictatură prezidențială. Dacă nu avem grijă, lucrurile se vor uh, înrăutăți foarte rapid. Ne-am întâlnit cu mai multe partide parlamentare. HDP era îngrijorat. 50 dintre cei 59 de parlamentari HDP, deci care reprezintă curzii, ar putea să fie țintiți de acțiuni în justiție. Chiar și președintele a lansat foarte multe acțiuni în justiție și numărul lor nu este comparabil cu al altor țări. Președintele Turciei este foarte implicat aici. Deci trebuie să sprijinim foarte mult toate aceste persoane, pentru că sunt mii de acțiuni în justiție, de cazuri care vizează anumite persoane din opoziția turcă. Ar trebui să ne concentrăm pe Turcia. Trebuie să colaborăm ca să rezolvăm această situație. De multe ori spunem că Turcia a făcut foarte multe lucruri ca să rezolve situația refugiaților. Am avut o întâlnire cu UNICEF, UNCHR și FAO și ei ne-au spus că nivelul de implicare al ONG-urilor este foarte scăzut. Este mai înalt în Africa decât în Turcia. Și în Turcia există o proporție foarte mică de ONG-uri care contribuie la întregul proces. 43% din refugiați, am aflat, sunt copii. De asemenea, foarte mulți dintre refugiați sunt femei. Deci în momentul în care ne gândim să mai acordăm și alte fonduri turci, ar trebui să ne gândim să acordăm fonduri instituțiilor internaționale ca să folosească fondurile respective, nu guvernului turc. Apoi ne-am întâlnit și cu domnul Dündar. El ne-a spus că ar fi util să ne întâlnim și cu alți uh, suporteri, alte persoane care sprijină măsurile pentru refugiați. Ne-am întâlnit și cu jurnaliștii de la ziarul Hurriet, care deocamdată nu sunt o amenințare la adresa regimului, dar ar putea să devină o amenințare și au și ei de ce să se teamă. Mesajul pe care îl transmitem va trebui să fie clar și la obiect. Turcia trebuie să respecte, să îndeplinească toate acele 72 de cerințe pentru liberalizarea vizelor. Trebuie să fie foarte clar acest lucru. Nu putem să scădem respectarea drepturilor omului în Turcia. În iulie va avea loc o altă delegație a Parlamentului European. Nu știu dacă comisia noastră face parte din acea delegație în Turcia, dar ar trebui să analizăm situația. Ar trebui să păstrăm cel puțin contactul cu membrii Parlamentului European care vor pleca în acea delegație ca să știm exact ce se întâmplă în Turcia. Și ei se vor concentra în parte și pe situația din sud-estul Turciei. Acolo avem sute de mii de refugiați, nimeni nu știe cifra exactă. Refugiați strămutați din interiorul Turciei, care nu sunt îngrijiți așa cum trebuie. Vă mulțumesc foarte mult și le mulțumesc tuturor celor care ne-au sprijinit. Mulțumesc, domnule Liț. Și eu aș dori să adaug câteva lucruri cu privire la chestiunile menționate de colegii mei. Și după aceea vom intra în uh, următorul punct de pe ordinea de zi, vom trece la următorul punct, summit, summitul umanitar internațional. Și acolo am avut oportunitatea de a ne întâlni cu mai mulți reprezentanți ai societății civile, ai mediei, organizații de femei și așa mai departe. În ceea ce mă privește, am uh, devenit foarte îngrijorată, după cum au spus și colegii mei. În Turcia se constată o derivă înspre autoritarism. Dovezile sunt clare. Turcia trece printr-o perioadă foarte dificilă. Există foarte multe provocări în acest stat Există foarte multe riscuri, foarte multe pericole pe teren. Dar toate aceste lucruri nu pot explica în totalitate situația din Turcia. De aceea eu cred că e dificil în Parlamentul European să avem opoziție, pentru că nu putem să obligăm, să forțăm mâna poporului turc și pe de altă parte, eu cred că trebuie să avem foarte mare grijă, să fim vigilenți. Se încalcă drepturile omului. Sunt private anumite persoane de libertate, mai ales femeile. Sunt vizate de toate aceste încălcări ale drepturilor omului. E posibil ca legislația respectivă privind antiterorismul să nu intre în vigoare înainte de vară, însă s-ar putea să apară legislații nouă care să facă diferență între femeile căsătorite și necăsătorite în momentul în care vine vorba de, uh, de sprijinul social, de beneficiile sociale. Nu putem tolera acest gen de discriminare asupra femeilor. și noi ne-am întâlnit cu jurnaliști importanți și ei ne-au vorbit despre închiderea de ziare, despre persecutarea anumitor jurnaliști. De aceea eu cred că Parlamentul ar trebui să rămână atent la întreaga scenă politică din Turcia Trebuie să recunoaștem în același timp însă și uh, munca pe care o depune guvernul turc, Turcia, vis-a-vis -vis de criza refugiaților. Nu e cazul să zicem că nu le putem face pe ambele, să fim și critici, dar în același timp să recunoaștem realizările. Da, într-adevăr, o delegație a Parlamentului European va merge în Turcia. Doamna Katipiri va fi președintele acelei delegații. Domnul este raportoare permanentă pe Turcia. Și vom avea ocazia de a face schimb de informații cu membrii acelei delegații. Și acum cred că uh, reprezentantul ambasadei Turciei a cerut cuvântul, doamna Aisha Üzer. Aveți cuvântul. Thank you very much uh, for your invitation. Mulțumesc foarte mult pentru invitație. Vă mulțumesc, domnule președinte, pentru că ne dați voie să comentăm în legătură cu vizita dumneavoastră. Vizita, din câte știm noi, a acoperit o serie largă de subiecte și a creat o oportunitate foarte bună de întâlnire cu autoritățile turce și cu, societ- cu reprezentanții societății civile. Din câte știu, m-ați întâlnit cu multe persoane din multe sectoare, oficiali guvernamentali și reprezentanții ONG-urilor și ni se pare bine acest lucru. Pentru că ați avut uh, schimburi uh, foarte fructuoase, france și deschise. Și noi nouă ni se par aceste discuții esențiale în relațiile noastre. Salutăm deschiderea și disponibilitatea la dialog, care trebuie să fie baza relațiilor noastre. Așadar, în primul rând, aș dori să mă refer la migrație. Toată lumea este conștientă de faptul că Turcia este singurul stat din lume, atunci când privim cifrele, legate de migranții iliciți. Suntem singurul stat acum care primește acel, acest număr de migranți și acum numărul de migranți este 3 milioane, 10% din migranți locuiesc în tabere, însă Restul sunt împărțiți în jurul, uh, peste tot în țară. Odată cu apariția crizei migrației, relațiile noastre între Uniunea Europeană și uh, Turcia s au fost reenergizate. Am deschis o nouă pagină. Vrem să profităm de acest impuls și sunt sigură că sunteți uh, foarte conștienți de faptul că uh, acordul din 18 martie funcționează foarte bine. Dacă priviți cifrele migranților care traversează Marea Egee, în aprilie media a fost 850, însă când ne uităm la luna mai, media este de doar 20 deci uh, acordul a fost un mare succes, nimeni nu vorbește despre criza existențială a Uniunii Europene. Așadar, putem spune că eforturile noastre reciproce au fost fructoase în acest domeniu. Ne-am respectat promisiunile și le respectăm în continuare până acum în cadrul acordurilor noastre am acceptat 441 de migranți din Grecia, doar 18 sunt sirieni, majoritatea sunt pakistanezi. Germania, țările de jos și Lituania, Suedia și Finlanda au uh, luat 319 sirieni până acum. Am după cum am spus, noi ne respectăm promisiunile și așteptăm ca și Uniunea Europeană să-și, să le respecte conform acordului nostru care include, liberalizează, care include liberalizarea vizelor și susținere financiară pentru sirieni. Această susținere financiară nu merge către guvernul turc, deci aceste finanțări vor ajunge la populația siriană din Turcia, Există și promisiunea deschiderilor, deschiderii unor noi capitole în negocieri. Aveți uh, dreptate. Toate cele 72 de criterii trebuie să fie îndeplinite de Turcia ca și, de, ca și or, după cum trebuie să o facă orice alt stat. Turcia le va respecta. Sunt sigură că știți că domnul Timmermans a fost în Turcia vinerea trecută și a purtat negocieri cu oficialii turci. Din câte știu, s-a ajuns la o înțelegere, nu cunosc detaliile, însă în mare s-a ajuns la o înțelegere. Consiliul Europei ne va ajuta să ne adaptăm legislația antiterorism pentru a aduce în conformitate cu Uh, regulamentele Uniunii. În legătură cu cazul jurnalistului Jan Jundar, în acest moment cazul este încă în curs. În momentul de față uh, trebuie să uh, respectăm deciziile sistemului juridic turc în ceea ce privește contraterorismul. Câteva cuvinte. Turcia se confruntă în continuu cu terorismul și suntem hotărâți să eradicăm acest fragel, nu voi intra în detalii, însă, pentru a vă da un exemplu, din octombrie anul trecut, în jur de 550 de oficiali turci au pierdut viața. Întreaga regiune este afectată de terorism Uh, cum uh, lupta guvernului turc nu este împotriva curzilor, ci împotriva teroriștilor din PKK. Vă mulțumesc. Domnul Henkel. Vă mulțumesc pentru această intervenție. Aș dori să pun o întrebare celor care au fost în Turcia. Am fost surprins de faptul că nu ați menționat deloc efectele islamizării în creștere din Turcia, după cum ați subliniat, domnul președinte, efectul său asupra drepturile omului, drepturilor femeilor din statul respectiv este marcant. Nu, cum, nu ați examinat această problemă, nu ați găsit nicio problemă, de ce nu se găsește absolut nimic în raportul dumneavoastră? În al doilea rând, v-ați confruntat cu plângeri în legătură cu hărțuirea creștinilor în Turcia. A treia întrebare, ați întâlnit um, um ceva ce a apărut în mass media și anume că Turcia îi lasă pe refugiați lasă da, să intre în Europa doar pe refugiații care au un nivel educațional foarte scăzut, dintr-un motiv sau altul. După aceea, reprezentantul ambasadei turce ne-a spus că numărul mediu de refugiați în mai a, a scăzut la 20 și că acest lucru este văzut ca un succes. Doamna cancelar Merkel din Germania a, spus, a folosit o altă statistică, a spus că de la intrarea în vigoare a acordului, citez acum, doar șapte persoane s-au înecat. Este într-adevăr mai puțin decât înainte. Întrebarea mea este dacă v-ați întrebat în timpul acestei Eh, delegații că mai mult mai mulți oameni și-au pierdut viața înainte pentru că au dat curs invitației doamnei Merkel. De asemenea, eh, ar trebui să facem o distinție între eh, poporul turc și partidul AKP. Este foarte important. Eu vizitez frecvent Turcia, cunosc țara destul de bine și Însă ceea ce s-a întâmplat de la venirea la puterea lui Erdogan este în, este întristător și ar trebui să susținem mai degrabă o prietenie cu poporul turc și nu cu partidul de la guvernare. Cei care suferă cel mai mult eh, datorită lui Erdogan nu suntem noi, sunt turcii. Vă mulțumesc. Nu știu dacă doamna Șache sau altcineva dorește să răspundă. Mulțumesc, doamnă președinte, și vă mulțumesc pentru întrebări și comentariile din partea reprezentantei ambasadei. Bineînțeles, trebuie să fie foarte clar că nu este posibil să vă spunem în câteva minute ceea ce am văzut și făcut în două zile dar voi încerca să comentez în legătură cu câteva puncte. În primul rând, există o recunoaștere adâncă a rolului Turciei în ceea ce privește refugiații și că trebuie să conlucrăm. Acest lucru este foarte clar și din raportul adoptat de către Parlamentul European, care a um, spus totodată că trebuie să existe o decuplare a uh, cooperării în legătură cu migrația și uh, negocierile de aderare. Colegul nostru a pus o întrebare în legătură cu islamizarea. Nu este o temă care a apărut în conversațiile noastre de acolo. Ceea ce îi preocupă pe cei cu care am discutat și din ceea ce am văzut eu în ultimii, ultimii 15 ani, este că, într-adevăr, uh, politica a devenit din ce în ce mai autoritară, concentrarea puterii s-a, puterea se concentrează în din ce în ce mai puține uh, mâini, uh, sistemul de pârghi și echilibre începe să nu mai funcționeze în mod corespunzător și această, acest autoritarism se justifică poate din motive religioase, alții o văd uh, pur și simplu ca o mișcare politică. Or, în orice caz, uh, autoritarismul este îngrijorător, însă în orice caz, autoritarismul a fost tema care a apărut în aproape toate conversațiile pe care le-am purtat. Am vorbit despre impactul asupra minorităților, pe care le am înțeles uh, mai larg decât doar uh, minorități etnice sau religioase, ci și oameni cu alte opinii, ca un, cu un alt mod de viață. Nu am auzit de temeri specifice din partea creștinilor sau creștinilor din Turcia. Acest lucru mi s-a părut important Bineînțeles că împărtășim preocupări în legătură cu terorismul, însă nici nu trebuie să se facă abuz de uh, legislația antiteroristă. În plus, un lucru care ar trebui să fie spus în legătură cu refugiații, pentru că au existat uh, relatări că s-a făcut o selecție a refugiaților uh, cu educație superioară sau inferioară după vizita noastră, aceste acuze merită să fie evaluate separat. Eu sunt de părere că orice acord care este în beneficiul unor oameni care fug de un război groaznic trebuie să fie examinată. Și există o mm, nu există foarte multe informații despre ce s-a convenit de fapt. Pe de o parte, există așteptări foarte mari din partea ambelor părți și vedem acuze în media în fiecare zi. Pe de altă parte, este foarte greu pentru fiecare parte să se apere spunând că și-au respectat acordul, pentru că nimic nu este scris negru pe alb. Și faptul că ne lipsesc detaliile acestui acord este una dintre marile slăbiciuni toate elementele ale acestei relații sunt uh, legate între ele și riscăm să creăm o situație prin care un element um, va duce la prăbușirea întregului edificiu. Mă gândesc la faptul că refugiații au devenit o monedă de negociere, ceea ce este un uh, lucru extrem de regretabil în istoria Europei și în istoria mondială. În legătură cu refugiații am auzit îngrijorări în legătură cu demografia anumitor zone și impactul uh, numărului mari, mare de refugiați de, care, care au fost uh, duși uh, intenționat, având o religie sau diferite sau un context diferit, uh, plasați într-o regiune care uh, deja este răvășită de tensiuni etnice. După aceea, diferențierea între populație și guvern, sper că aceasta este foarte clară. Uh, Parlamentul nu are relații doar cu guvernul ca reprezentant al țării, ci societatea civilă, organizațiile, cei cu care au, am dialogat au fost la fel de importanți, însă bineînțeles că ne vom asigura ca relațiile uh, între Uniunea Europeană și Turcia să nu se rezume la uh, relații între guverne. Parlamentul poate să joace un rol cheie, împărtășesc uh, sentimentele dumneavoastră pentru Turcia și preocuparea dumneavoastră și sper că în acest proces de examinare a ceea ce se întâmplă vom putea să păstrăm căi de comunicare. O consecință foarte negativă a acestui acord cu Turcia este că în turcii care sunt eurofili au fost foarte dezamăgiți și de asemenea cei din Europa care așteptau în consolidarea legăturilor cu Turcia, au uh, fost dez, dezamăgiți. Fără o bază puternică de ambele părți, de oameni care să creadă în această relație, bazată pe valori și care să facă față curentelor politice, um, aceasta este o idee care a transparut în întâlnirile noastre. Aș putea să vă vorbesc mult mai mult, însă um, dacă vă interesează înainte de uh, următoarea vizită sau în pregătirea votului pentru liberalizarea vizelor, vă rog uh, să mă contactați, vă stau la dispoziție este însă esențial ca acum să ne jucăm rolul și să păstrăm accentul pe principiile care ar trebui să ne uh, definească relația. Vă mulțumesc, doamnă Șache. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezentare și vă mulțumesc pentru perspectiva dumneavoastră. Cred că trebuie să redemarăm o serie de conversații în legătură cu poziția noastră, în legătură cu ce reprezentăm și revenind, pentru că toți omologii noștri ne-au cerut să fim foarte obiectivi și put- să nu dăm niciun pas înapoi, să criticăm legislația antiteroristă, pentru că aceasta a fost abuzată, în continuare se abuzează de această legislație. Da, domnul Dundar a ieșit din închisoare, dar a fost acolo peste 90 de zile. Am avut multe cazuri prin care profesorii sunt acuzați de către președinte pentru că au semnat pentru pace în sud-estul țării deci nu este nimic legat de teroare în ceea ce au făcut aceste persoane. Așadar, nu putem să îi uităm pe acești oameni, nu putem să acceptăm ca cineva să-și piardă locul de muncă doar pentru că își dorește să existe pace în țară. De asemenea, închiderea ONG-urilor și a uh, grupurilor media, a canalelor TV, trebuie să fie condamnată, pentru că dacă ne uităm în, la, în trecut, la 40, cu 40 de ani în urmă, este o etapă pe care Turcia deja a depășit-o și nu trebuie să permitem asemenea pași înapoi. În ceea ce privește uh, situația doar critici Eh, doar criticarea președintelui devine un delict eh, și se aplică legislația antiteroristă și mă bucur că Turcia lucrează cu Uniunea Europeană în legătură cu definiția terorismului s-a menționat și ombudsmanul, însă nu este suficient ca ceea, ceea ce este pe hârtie, ci ceea ce se întâmplă în practică. Și susțin uh, delegații și în anii următori în Turcia pentru a vedea ce se întâmplă în realitate. Poziția Parlamentului European nu se bazează pe ceea ce este pe hârtie, ci ceea ce se întâmplă în realitate. Ne-am întâlnit cu organizațiile femeilor care ne-au spus cât de mare este amenințarea, că au lucrat timp de ani de zile pentru a avea ONG-uri și instituții și teama lor este extrem de mare. De aceea, Parlamentul European trebuie să se bazeze pe ceea ce se întâmplă în realitate, nu pe hârtie. Domnule Henkel, ați spus câteva întrebări. Ați văzut din anumite întrebări ale dumneavoastră mă irite în ceea ce privește nivelul de educație. A existat o dezbatere în mass media europeană, însă aici vorbim despre drepturile omului. Un refugiat este un refugiat și nu uh, și nu știu dacă un refugiat trebuie să uh, trebuie să îndeplinească anumite criterii pentru a uh, îi fi protejată viața. După aceea, după cum ați menționat, invitația doamnei Merkel este e o abordare de dreapta naționalistă pe care am auzit-o de la mai mulți colegi din uh, Uniunea Europeană care dau vina pe doamna Merkel, care care a fost un lider al Uniunii Europene în acest sens și poate că dumneavoastră vedeți politica fără a ține cont de datoria noastră ca Uniune Europeană de a prelua refugiații și de a avea un nou sistem Dublin. Așadar, nu sunt de acord cu dumneavoastră, dar sunt de acord că trebuie să-i susținem pe să dialogăm cu poporul turc și să nu uh, îi judecăm pe toți prin prisma lui Erdogan. Ne-am întâlnit cu foarte mulți oameni foarte curajoși din media, uh, din domeniul academic, al ONG-urilor, care trebuie să fie susținuți. Și dacă dumneavoastră alegeți să simplificați lucrurile, este alegerea dumneavoastră, dar eu, dar eu nu mă las dus în această direcție. Vă mulțumesc, domnule Liz, Cred că vom putea să dezbatem foarte mult în legătură cu Turcia și o vom face în următoarele luni în ceea ce privește comisia, subcomisia drepturilor omului, aveți angajamentul meu cu toții că subcomisia noastră va examina în special situația drepturilor omului în Turcia. În ceea ce mi se pare o eroare posibilă, după cum spunea doamna Șache, Uh, și anume legarea dezvoltarea negocierilor de adorare, aderare de criza refugiaților, nu va fi un obstacol pentru ca comisia noastră să trateze uh, expres libertatea presei, separarea puterilor în stat, egalitatea de gen, respectarea minorităților. Vă mulțumesc. Trecem la al doilea punct, care de asemenea a apărut la Istanbul summitul mondial umanitar și dau cuvântul domnului Enrique Guerrero, care a prezidat delegația Parlamentului European. Muchas gracias, creo que no tenemos mucho tiempo, de manera que... Mulțumesc. Se pare că nu avem foarte mult timp, de aceea voi încerca să fiu succint. A fost primul summit internațional umanitar din istorie. Națiunile Unite au convocat acest summit deoarece, la ora actuală, nivelul crizei umanitare din întreaga lume este cel mai înalt, atât din cauze de război sau din cauze naturale. inclusiv uh, efectele um, schimbărilor climatice. Numărul persoanelor uh, strămutate din lume trece de 600 de milioane la ora actuală. 60 de milioane. În Europa, persoanele vizate sunt un milion de refugiați, însă această cifră este minusculă față de numărul total din întreaga lume de refugiați. Finanțarea crizei umanitare din întreaga lume, lume este mult mai mică decât ar trebui să fie. De aceea, în ultima vreme, anumite agenții, cum ar fi Agenția ONU pentru Alimente, a trebuit să suspende tocmai furnizarea de alimente în anumite zone din lume. De asemenea, este nevoie să se reformeze structura acțiunilor umanitare din întreaga lume. Iată în ce context a survenit acest summit. Este un moment maxim de criză umanitară și, în același timp, resursele disponibile sunt mai puține. Apoi, în al treilea rând, cadrul acțiunilor umanitare este învechit și, în al patrulea rând, în multe locuri din lume se încalcă principiile ajutorului umanitar. Se încalcă legea ajutorului umanitar internațională. Acesta a fost un summit interguvernamental. Au luat parte diverse părți interesate, bineînțeles guvernele mai multor state, instituții internaționale, organizații non-guvernamentale, instituții financiare de diverse feluri, diverse alte părți interesate. De aceea acest summit a avut anumite beneficii, dar și probleme. Beneficiul a fost că toată lumea a fost uh, în jurul unei singure mese și au dezbătut această problemă, însă problema a fost că răspunsul a fost întotdeauna foarte ambigu. Uniunea Europeană și-a făcut temele pentru acest summit, a dat o comunicare din partea Comisiei Europene, un raport pentru pregătirea acestui summit, eu am fost raportor pe acel raport, și de asemenea două consilii europene care au aprobat anumite concluzii de lucru pentru acel summit, concluzii cu adevărat ambițioase, ținând seama de rezultatul final al dezbaterilor de la Istanbul. Totuși, a existat o problemă acolo la nivelul Uniunii Europene și, și la nivelul poziției Parlamentului European. ONU consideră în continuare că UE este un obiect politic neidentificat, adică un fel de OPN, OZN. Știm exact cum stau lucrurile în uh, uh în statele membre, inclusiv în Lituania, în Regatul Unit, în Spania, însă Uniunea Europeană continuă să fie un mister. Deci uneori este dificil să participăm pe măsura um, greutății noastre, așa cum trebuie la un astfel de summit. Deci, până în ultimul moment, nu am știut exact la câte invitații să ne așteptăm ca să participăm la acest summit? Parlamentul a aprobat o, comisie, o delegație compusă din membrii a trei comisii de la DEVE, de la DROA și de la FAM, 11 membri în delegație și în cele urmă am fost doar 5 participanți la, această, la acest summit, deoarece a fost imposibil să obținem suficiente invitații care să uh, ne permită să participăm la activitățile summitului. Doresc să subliniez că în cele din urmă Comisia Europeană a obținut două dintre invitațiile uh, respective, deci ne-a cedat două dintre invitațiile sale, în așa fel încât Parlamentul European să fie mai bine reprezentat la summit. Toate aceste detalii sunt interesante, însă nu sunt cele mai importante. Cel mai important lucru este că nivelul de compromis la care s-a ajuns la Istanbul a fost destul de ușurel, de scăzut, ba chiar greu de identificat. ONU nu a dat o declarație politică la care să subscrie participanții de la summit, sau cel puțin statele membre din ONU. În final s-a dat o declarație susținută de SUA și acceptată de un număr important de părți interesate care au participat la summit. Însă această declarație nu era nu prezenta nivelul de angajament care s-ar fi impus într-o astfel de circunstanță. S-a pus în practică un mecanism de, negocie, de negociere propus și dirijat de UE, ba chiar de către vicepreședinta Comisiei, doamna Cristalina Gheorgheva. Și numele acestui uh, instrument se subsuma ideea de grand bargain, mare negociere. Și aproximativ 30 de părți interesate au semnat acest document, angajându-se astfel la o serie de măsuri. Să crească finanțarea, de exemplu, pentru ajutoarele umanitare, să se asigure o mai mare previzibilitate a utilizării fondurilor, o mai mare flexibilitate a utilizării lor și o mai mare agilitate, tocmai pentru a putea răspunde rapid crizelor umanitare. De asemenea, finanțarea trebuie să fie și mai eficientă. Deci nu ar, trebui, nu ar trebui să fie prejudiciate anumite resurse care ar putea fi mai bine utilizate în alte feluri. De asemenea, s-au dat declarații cu privire la principiile ajutorului umanitar și cu privire la legea internațională a ajutorului umanitar s-au exprimat anumite îngrijorări cu privire la încălcarea acestor principii în ultima vreme în anumite zone din lume. Au fost atacate chiar uh, baze ale instituțiilor de ajutor umanitar și aceste atacuri au fost condamnate. Cel puțin avem un punct de pornire Trebuie să vedem acest summit ca un prim pas, ca un punct de pornire și am dorit ca acest prim pas să devină o plimbare întreagă și apoi chiar o autostradă întreagă, în așa fel încât să avem o mai mare eficiență a acordării sprijinului umanitar. În primul rând, în septembrie la New York, la adunarea generală a ONU, va trebui să se semneze un acord și o rezoluție pentru punerea în aplicare a celor uh, convenite la Istanbul. Un al doilea pas, în Uniunea Europeană, noi trebuie să depunem eforturi ca să punem în aplicare diversele angajamente internaționale pe care le-am convenit în 2015-2016, începând cu obiectivele de dezvoltare durabilă, apoi finanțarea dezvoltări de la Addis Abeba, apoi conferința de la Paris, summitul acesta de la Istanbul. Trebuie să coroborăm toate aceste lucruri și astfel ajungem și la al treilea pas pe care aș dori să-l propun, să facem o solicitare față de Comisie și de Consiliu, în așa fel încât să avem un plan de acțiune prin care să putem pune în aplicare toate aceste angajamente pe care le-am luat la diversele summituri internaționale. Mai ales uh, convenția privind uh, prevenția riscurilor adoptate la Sendai în Japonia anul trecut. Astfel, noi, Parlamentul, ar trebui să fim în avangarda Uniunii Europene, în așa fel încât Uniunea Europeană să adopte un uh, plan de acțiune, un calendar clar de acțiune pentru măsurile care se impun. Summitul a venit la momentul oportun, însă nu știu dacă și climatul a fost cel mai bun. Atmosfera nu știu dacă a fost cea mai bună acolo. Adineaur am vorbit aici despre cum stau lucrurile în Turcia și apoi summitul acesta a avut loc în Turcia, la Istanbul și apoi poate dacă ar fi fost uh, organizat summitul altundeva, poate nu s-ar fi făcut legătura între ce se întâmplă în Turcia și acest summit. Angajamentele financiare au fost la un nivel foarte scăzut, după cum vă spuneam. S-a recunoscut faptul că criza umanitară din întreaga lume necesită un nivel mai înalt de angajamente. Aici nu este vorba doar despre problemele naturale, exemplu, ce să facem după un cutremur sau după un uragan, ci și cum să abordăm problema anumitor conflicte care ar putea duce la populații strămutate sau la refugiați. Poate că cele trei comisii care au făcut parte din delegație vor putea să facă un raport formal cu privire la uh, ce s-a făcut acolo, însă aceasta a fost prezentarea mea inițială a ceea ce am făcut noi acolo. Mulțumesc, domnule Guerrero. Nu știu dacă mai dorește cineva să spună ceva. Eu nu mai doresc să adaug nimic. Următorul pas, într-adevăr, este un raport formal al activităților noastre. Eu sunt complet de acord cu descrierea și cu evaluarea făcută de domnul Guerrero. În ceea ce ne privește, am încheiat acest punct de părere de zi. Vă mulțumesc, domnule Guerrero.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

Ruego a todo el mundo que se sitúe. Vă rog să luați loc. Buenas tardes. Bună ziua tuturor. În cele ce urmează, vom organiza o audiere. Aș dori să spun în primul rând că există interpretare înspre limba arabă în, pe canal 24. Domnule Guerrero, puteți asculta 24 dacă doriți. 24 este pentru limba arabă, celelalte limbi sunt pe canalele uh, de, dintotdeauna. Puteți asculta și în engleză. Da, da. Da, iată, acum vom dezbate o chestiune pe care, care pe noi, cei de la DROA, ne interesează foarte mult. Este vorba de drepturile omului în Orientul Mijlociu, însă vorbim mai ales despre minoritățile prinse între războiul civil din Siria, pe de o parte, și ISIS în Irak și Siria, pe de altă parte. Aici ne concentrăm atât pe persecutarea creștinilor din Orientul Mijlociu și ca atare alături de noi se află cinci invitați în această după masă. Ei ne vor putea spune cum stau lucrurile la ora actuală în Orientul Mijlociu. Alături de noi se află domnul Sam Andrews de la Arab Human Rights Academy. Domnul Sam Andrews este assistant personal pe lângă ofițerul um, executiv chef de la AHRA și este colaboratorul cel mai frecvent al domnului respectiv. Alături de noi se află și doamna Sundus Abbas, președinta a turcmenilor irakieni din Europa. Dumnezeu s-a născut în Kirkuk, în Irak. Este ingineră civilă, a absolvit Universitatea al Salahuddin în 1986, după care a primit a obținut o diplomă în științe informatice la Universitatea Greenwich în 1999. S-a mutat în Anglia după cel de-al doilea război din Golf. Din 2009 până în 2015, Dumnezeu a lucrat ca reprezentantă a frontului irachien al turcmenilor în regatul, în regatul Unit. Alături de noi se află și doamna Nadia Murad, Dumnezeu este activistă pentru drepturilor yazidilor, o minoritate religioasă care a fost persecutată de către ISIS. Dumnezeu a fost răpită de către ISIS în august 2014, tocmai pentru că, era, pentru că este yazidi. A fost vândută ca sclavă, a fost violată și apoi a reușit să evadeze. De atunci, Dumnezeu este activistă care își consacră timpul tocmai tocmai descrierii situației din um, situației poporului său. Pe 5 ianuarie 2016, guvernul irachian a propus-o la Premiul Nobel pentru Pace. Alături de noi se află și părintele Ziad Hilal, un iezuit sirian, Timp de șase ani, dumnealui a organizat uh, sprijinul umanitar pentru refugiații, uh, pentru refugiații din zona respectivă. A lucrat la Organizația Iezuită pentru Refugiați, care activează în întreaga lume, și dumnealui a lucrat la, în orașul Homs, unde a oferit uh, sprijin medical și psihologic. Alături noi se află și domnul Emanuel Iuhana. Părintele Emanuel Iuhana este conducătorul creștinilor asirieni și conducătorul programului creștin de ajutor în Irakul de Nord. După cum vedeți, toate aceste persoane ne vor vorbi despre cum stau lucrurile în viața cotidiană, în viața de zi cu zi în Irak, însă ne pot vorbi și în alt punct de vedere, dintr-un punct de vedere intelectual, putem avea o abordare intelectuală asupra situației de pe teren și aș dori să subliniez că le mulțumesc foarte mult pentru faptul că se află, se află alături de noi astăzi. Aveți aproximativ 12 minute fiecare dintre dumneavoastră. Cred că este timp suficient și pentru început am să-i dau cuvântul domnului Sam Andrews. Domnule Andrews, aveți cuvântul. Uh,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 Discutăm aici despre nouă grupuri eh, de minorități irachiene de diferite dimensiuni, însă putem să ne gândim la aceste grupuri ca fiind mici și vulnerabile. Și o să vă ofer o vedere de ansamblu asupra acestor grupuri și asupra provocărilor cu care se confruntă. La fel, voi vorbi despre provocări în general în Irak. Mă refer la mandeeni, care sunt în număr de 6.000 și care trăiesc eh, în Irakul inferior și în zona Bagdadului, și care trăiesc în esență pe uh, Eufrat. Potrivit Human Rights Watch, în anul 2011, 90% dintre aceștia ori au murit, ori și-au uh, părăsit uh, țara din 2003 încoace. Mulți sunt vulnerabili și religia lor interzice violența chiar și în uh, regim de autoapărare. Mulți au fost atacați, uh, bunurile lor au fost uh, furate, ceea ce arată că ura religioasă este cea care stă la baza acestor violențe. Se spune că ei sunt forțați să-și părăsească casele de grupuri armate, se tem că dacă rămân în zonele controlate de ISIS, înseamnă să se convertească forțat sau să moară, pentru că ISIS nu îi consideră ca fiind oamenii cărții. Aceste strămutări pun probleme culturale și sociale acestui mic grup. De exemplu, religia lor se bazează pe uh, utilizarea apei pure și, uh, prin urmare, orice strămutare din, departe de fluviu reprezintă o mare problemă. Limba lor este periclitată, recuno, fapt recunoscut de către UNESCO și mulți se luptă să, găsesc, să se bucure de servicii oferite în limba lor. Problema aceasta este acum uh, Uh, exacerbată de strămutări, pentru că această criză a strămutărilor a făcut ca limbile majoritare să fie prioritizate. Se ajunge așadar și la discriminare lingvistică. Mandeenii se tem că strămutarea va însemna sfârșitul comunității lor. Poți deveni mandean doar dacă te naști în această religie. Deci strămutarea va însemna că va fi foarte greu să te căsătorești în sânul aceleiași comunități. Palestinienii, 10-15 mii, trăiesc în zonele de frontieră și în jurul Bagdadului. Înainte de 2003 discutam despre 34.000 de palestinieni. Irakul nu face parte eh, din Convenția din 1951 pentru refugiați. Palestinienii au fost direct administrați de ministerele irachiene, dar după anul 2003 palestinienii au fost eh, catalogați eh, în funcție de stereotipii și s-a considerat că ei îl sprijină pe Saddam Hussein. Um, sunt, uh, le sunt furate permisele de ședere, sunt obligați să se uh, înregistreze lunar la Ministerul de Interne, sunt uh, oprimați și așa mai departe. De asemenea, ei au trebuit să fugă înspre Siria sau Iordania și un raport ONU ne arată uh, Uh, cum ministrul de afaceri interne din Irak a fost uh, complice la atacurile asupra acestor oameni. Adesea acești oameni n-au documente ca să plece din țară, n-au documente care să-i ajute nici să rămână, deci situația este disperată. Șabacii, 250 de mii care trăiesc în special în nord. Majoritatea musulmani șiiți care se consideră o minoritate etnică distinctă, nici arabă și nici curdă trăiesc într-o zonă disputată și, prin urmare, sunt victime ale unor politici care verifică puțin echilibrul demografic în zonă. Uh, Uh, mulți au încercat să îi includă în programul de arabizare. După anul 2003, uh, guvernul a încercat uh, să susțină că ei sunt curți. Din 2003, mai bine de 1300 de oameni au fost uciși. În taberele de refugiați au fost obligați să se identifice ca fiind curzi de către, un, de către reprezentații guvernului regional curd. De asemenea, um, au Adesea, uh, proprietățile acestor oameni au fost marcate cu R de la Rafida, ceea ce înseamnă că ei sunt cei care au respins interpretarea salafistă a islamului. Bahai, cam o mie. Nu există statistici în ceea ce privește această minoritate în Irak, pentru că mulți se tem să își divulge identitatea. Religia lor a fost declarată ilegală, la fel și înregistrarea ei în orice document. Restricțiile față de înregistrare au fost abrogate în anul 2007, însă mulți s-au confruntat cu probleme și au trebuit să se... Uh, ei fuseseră înainte înregistrați ca musulmani, orice convertire uh, um, departe de islam fiind interzisă. Legea numărul 151, care a interzis credința lor, n-a fost niciodată abrogată. Romii, cam 50-200 de mii, care trăiesc în sate izolate în Irakul de Sud, la fel și în suburbiile din Bagdad, Bastra și Mosul. Satele acestora nu se bucură de servicii de bază și e vorba de faptul că au fost uh, vizați de către ISIS. Sunt uh, excluși din punct de vedere social uh, în Irak în general. Curzii feili, cam 1,5 milioane, în special sub regimul guvernului regional kurd, Sub guvernul lui Saddam, uh, mulți dintre aceștia care sunt șiiți au fost acuzați de sprijinul Iranului și au fost uh, înlăturați. Uh, li s-a permis întoarcerea, însă mulți s-au plâns că există niște praguri birocratice imposibile. În anul 2011, ONU a estimat că 120.000 de persoane um, erau persoane neregistrate în Irak, uh, mare parte dintre acestea fiind curs feilii afro-iracheni 1,52 milioane care trăiesc în Irakul de Sud, uh, dar uh, și în zona Basra. Uh, rata șomajului este de 80% sau rata neocupării este de 80% în rândul acestora. Sunt persoane discriminate, suferă din cauza excluziunii sociale, sunt un grup numeros, dar iată că în ciuda acestui fapt niciunii nu dețin funcții politice. Um, a existat mișcarea Free Iraqi, care a militat pentru dreptul acestor oameni, dar fondatorul ei a fost asasinat în 2013. Kakai, 200 de mii, mare parte obișnuiau să trăiască în satele din zona Kirkuk, mulți însă au fost acum strămutați, predominant curzi, practic o religie care reprezintă un amestec între zoroastrianism și islam, uh, victime ale discriminării, abuzului, răpirilor, asasinărilor Uh, țintă ISIS uh, pentru executări. Uh, ei sunt niște persoane destul de retrase, se ascund și sunt foarte greu de identificat. Mulți au fost pe falsă dreptate înregistrați ca fiind musulmani, prin urmare au cărți de identitate eronate. Evrei irachieni, nu se știe exact care este numărul acestora, dacă este mare sau mic, Înainte de persecutarea extremă a acestora în anii 1950, se estima că sunt 120 de mii. Astăzi au mari dificultăți în a-și proteja proprietățile, n-au drepturi politice aproape deloc. Patrimoniul uh, lor este în pericol pentru că puțin mai sunt cei care îl apără. Au un reprezentant uh, în KRG din 2015, dar uh, nu reușesc să își implementeze sau să își vadă principalele drepturi respectate. Uh, și faptul că s-a dezvoltat ISIS atât de mare a amplificat aceste probleme. Există discriminare și violență. Pe măsură ce ISIS uh, capătă uh, predominanță în plan național. Aceste minorități oricum erau în situație, într-o situație precară, mai, mai ales cei care trăiesc în nordul Irakului și se știe că aceste comunități sunt ignorate de către poliție din cauza corupției și a discriminării. Uh, Efectul războiului cu ISIS a arătat și că spațiul identitar al acestor oameni s-a contractat și mulți sunt acum amenințați și din acest punct de vedere. Iar la nivelul mijloacelor de comunicare în masă, um, vocile minorităților sunt înăbușite. Minoritățile nu găsesc un spațiu media pentru a-și exprima uh, doleanțele și nevoile. Comisia pentru Comunicare și Media nu dă voie acestor persoane să se exprime, este foarte critică față de cei care doresc să critique guvernul și este foarte greu pentru aceste persoane să-și exercite drepturile. Excluziunea socială este o problemă la ordinea zilei pentru acești oameni, ceea ce uh, face ca orice platformă politică de mobilizare să fie îngreunată. De asemenea, violența care apare la nivelul acestor grupuri este o principală problemă. Uh, sunt niște grupuri concentrate din punct de vedere geografic, sunt grupuri insulare și suferă din cauza acestui fapt, iar rețelele de suport uh, se dezvoltă foarte greu, ceea ce înseamnă că acești oameni uh, se confruntă cu și mai mari probleme. Unii, într-adevăr, pot să meargă în zone mai populate, unde să Uh, se alăture celor la cetățeni de aceeași etnie, e vorba de cei din grupuri mai mari, dar cei din grupurile mici n-au nicio șansă. Există un pachet financiar de asistență de 850 de dolari pentru cei înregistrați, dar sunt oameni care nu au cărți de identitate, cum ar fi palestinienii, bahai sau feili și aceștia primesc cu greu acest ajutor financiar. Sistemul se confruntă cu presiuni din cauza lipsei de uh, finanțare și se consideră că acești oameni nu sunt uh, prioritari. Deci e clar că pe măsură ce oricum nu vor apărea cărți de identitate, problema nu va face altceva decât să se agraveze. Taberele strămutate, de persoane strămutate intern din uh, nord reprezintă niște uh, zone de mari manevre politice. Schimbările demografice sunt uh, legate de schimbările politice în aceste teritorii. Oamenii nu se pot întoarce acasă în zonele de conflict fără a trece nici prin niște puncte de control uh, ale guvernului sau KRG. Micile minorități nu se bucură de sprijin la nivelul comunităților și la un moment dat trebuie să uh, apeleze la marile grupuri pentru protecție. Din păcate nu am suficient timp la dispoziție și oricum e vorba de niște grupuri complexe și foarte diverse. Totul strâns legat de complexitatea conflictului și multe din toate adevărurile care ar trebui rostite sunt lăsate la o parte. Să vorbim însă despre suferința femeilor, pentru că ele sunt ținta violenței. Odată pentru că sunt femei, a doua oară pentru că sunt parte a minorității. Și femeile acestea sunt victime ale violenței sexuale sau de alt fel, pentru că astfel se transmite un mesaj. Membrii familiilor lor adesea sunt strămutați sau uciși, sunt ținte ușoare, dar și ținte simbolice în același timp, Uh, sunt atacate pentru că astfel este zdruncinată baza comunității. Discutăm despre minorități. Discutăm însă despre suferință și discriminare pe mai multe niveluri, nu doar unul singur. Și pentru a ne asigura că se apără drepturile omului în Irak, trebuie să înțelegem complexitatea problemei. Nu există o soluție tipar aici. Pentru că aceste comunități să fie protejate, mai întâi trebuie să le dăm ascultare, să înțelegem situația politică, economică și socială. Vă mulțumesc! Muchísimas gracias, señor Andrews. Mulțumesc foarte mult pentru acest rezumat extraordinar pe care ni l-ați făcut. Are cuvântul acum doamna Sundu Sabas. Thank you. Good afternoon. I'm here today to represent my... Mulțumesc. Reprezint astăzi uh, turcmenii irakieni, uh, poporul meu, cel de-al treilea mare grup etnic din Irak, cam 3 milioane, și ei reprezintă 13% din populația irachiană. Reprezentăm în special provinciile Mosul, Arbil, Kakuk, Indiala și alte câteva. Și um, Kirkuk este considerată a fi capitala de către acești turcmeni, însă la ora actuală, lupta se dă pentru a controla acest oraș și asta înseamnă că mii de arii au fost confiscate de la turcmeni pe, er, pe vremea lui Saddam uh, Hussein și mai târziu uh, de către ceilalți după 2003, doar pentru a genera schimbările demografice în regiune. Suntem un popor divers de secole uh, întregi Turkmenii irachieni însă nu se bucură de drepturi politice și există tentative de a fi asimilați uh, identității curde sau arabe. Turkmenii irachieni au făcut obiectul unor politici de uh, asimilare cu migrație forțată. Sunt victime ale epurării etnice, persoane marginalizate, cărora le-a fost negat dreptul la autodeterminare. Autonomia um, este un um, subiect de care se teme lumea în Irak. Nu există funcții publice sau politice ocupate de acești oameni, iar această um, politică a luat amploare în special în trecut, dar și după căderea guvernului lui Saddam Hussein, toată lumea avea așteptări ridicate față de noul guvern instaurat în aprilie 2003. Ne-am așteptat să vedem democrație, justiție, egalitate, echitate și un sfârșit al discriminării, cu dreptul la autodeterminare și cu uh, o Uh, stoparea violenței. Dar, din păcate, s-a întâmplat exact opusul, pentru că din 2003 turcmenii au fost expuși unor atacuri cu bombă, sute de atacuri cu bombă, asasinări și răpiri. Au apărut aceste fenomene în toate regiunile ocupate de turcmeni. Există acțiuni de intimidare, un număr mare de turcmeni sunt arestați și mulți uh, pur și simplu nu mai sunt găsiți. Multe atacuri teroriste au avut în vedere pe turcmeni. Staful academic, oamenii de afaceri, medicii, cu toții au fost amenințați cu moartea sau cu răpirea, mulți au fost chiar răpiți și din 2013 până astăzi s-au plătit cam 100 de milioane de dolari americani ca și uh, plată răpitorilor pentru recuperarea anumitor persoane. Forțele de securitate sunt prezente, dar uh, degeaba. Uh, protejează celelalte comunități non-turcmene. Suntem un grup uh, important în Irak. Turcmenii fac parte din armată, dar în continuare ei nu pot să creeze o proprie forță de securitate și nu sunt reprezentați la, nivelul, la nivel decizional în domeniul armat, ceea ce înseamnă că turcmenii devin o țintă a atacurilor. Sunt bombe care au ucis până acum mii de turcmeni. S-a dat o rezoluție în Parlamentul European pe 14 martie 2013 și pe 10 octombrie 2013 cu privire la suferința acestor oameni, cerându-se niște garanții pentru siguranța acestei uh, minorități. Dar nu s-a întreprins absolut nimic la nivelul autorităților irachiene și curde. Și nimeni n-a ținut cont de recomandarea de a forma o forță de securitate în această regiune ocupată de turcmeni. Deci, în continuare, există violență etnică, sectariană și discriminare. După ce au început și atrocitățile ISIS în Irak, vă dați seama, acestea i-au afectat și pe turmeni pentru că au început la nivelul celor mai uh, vulnerabile grupuri, printre care și turcmenii pentru că aceștia nu au propriile forțe de securitate pentru a se apăra. Pe 15 iunie 2014, luptătorii ISIS au ocupat Telafor, care este orașul în care turmenii sunt cei mai prezenți. Sute de persoane au fost asasinate și mai bine de 50.000 de turcmeni au trebuit să părăsească regiunea. Forțele ISIS au răpit cel puțin 500 de femei și 150 de copii sunt uh, femei care au fost uh, uh, transformate în sclave sau care au fost violate. De asemenea, familiile au fost obligate să plece din zona Mosul, deci să-și părăsească casele și mai bine de 70 de copii și-au pierdut viața într-o singură zi din cauza temperaturilor ridicate și a lipsei de apă în momentul în care s-a plecat din Telafor. Există un alt sat turcmen, Bashir, Peșir, mă scuzați, și în anul 2014 au fost atacați de către ISIS uh, civilii, au fost uh, omorâți uh, oamenii, femei, copii, femeile au fost violate, au fost distruse locuințele, 55 de femei răpite, 700 de turcmeni asasinați, inclusiv femei și copii. Și mii de familii au trebuit mai apoi să părăsească regiunea. Fetele tinere, femeile au fost uh, mai întâi violate, apoi asasinate și apoi prezentate publicului, atârnând de uh, stâlpi. Situația aceasta este foarte fragilă și e nevoie de ajutor. Într-un alt sat turcmen, din uh, jurul Amerli, oamenii au fost atacați, uciși uh, la întâmplare, inclusiv copii bolnavi, femei și vârstnici. Sunt persoane care au, încer- care au reușit să fugă, dar i-au lăsat în urmă pe cei mai vulnerabili expuși asasinatelor. Și toate bunurile lor au fost uh, distruse, casele, um, moscheele și așa mai departe. Un alt sat a fost asediat 80 de zile, din uh, iunie până în august 2014. Condițiile au fost uh, extrem de dure. Apa, electricitatea, alimentele toate au fost stopate și 20.000 de oameni au fost atacați zilnic. Mai bine de 50 de copii cu 10 nou născuți și-au pierdut viața într-o singură zi din cauza că nu, au exist- nu a existat lapte. Mai bine de 100 de persoane au murit din cauza acestor atacuri zilnice. Pe data de 10 martie 2016, teroriștii ISIS au atacat Chaza, care este un orășel turcmen din sudul Kirkuk. S-au folosit arme chimice. Au fost rănite trei persoane, au fost ucise, mă trei persoane, uh, dar mii au fost uh, rănite grav. Și mai este și un alt oraș în Irak, unde a fost lansat un atac ce nu, și-a, nu a fost oprit, uh, doar s-a intensificat în ultimii ani. În 10 ani de zile, mai bine de 1500 de turcmeni au fost uciși sau răniți și mai bine de 2500 de locuințe au fost distruse și mai bine de 15.000 uh, de familii au fost obligate să își părăsească casele și să se îndrepte spre sudul țării, în special Carvala și Bagdad, pentru că se temeau pentru propria lor viață. Recent uh, au fost uh, lansate alte atacuri împreună cu uh, PKK și alte grupuri teroriste, cu arme extrem de puternice, Uh, atacurile au fost lansate la adresa civililor, distrugându-le casele, distrugându-le locul de muncă. În concluzie, vreau să vă spun că în urma ultimelor, ultimele atacuri ISIS, mă scuzați, n-au fost o surpriză pentru noi. Este practic o prelungire a intimidării din trecut, a arabilor și a curzilor, uh, acești, uh, acești cetățeni turcmenii sunt obligați să-și părăsească teritoriul pe care trăiesc de secole deja. Când au survenit raidurile ISIS, până la urmă ne-am dat seama că turcmenii n-au fost protejați de absolut nimeni. Pe, luptătorii peșmerga curzi s-au retras din acele zone, de fapt uh, au protejat doar oarecum alte zone și strămutările forțate au survenit uh, rapid. Cam 600 de mii de turcmeni suferă din cauza lipsei de alimente, adăpost, din cauza lipsei serviciilor medicale. Mare parte din familiile strămutate nu au cărți de identitate și nu se bucură nici de um, asistență financiară din cauza faptului că, după cum spuneam, nu pot fi identificați. Pensionarii, vârstnicii, persoanele cu dizabilități sunt uh, oamenii care suferă cel mai mult. Turcmenii irachieni sunt undeva între ISIS, uh, guvernul kurd și uh, uh, arabi mult timp uh, aceste atrocități au fost ignorate, însă a sosit momentul să-i capacităm pe acești oameni, să fie capacitate și celelalte grupuri din regiune ca să se poată apăra și ca să existe stabilitate și echilibru în regiune. Mulțumesc! Eh, Vă mulțumesc, iar acum doamna Nadia Murat. السيدات والسادة طاب أوقاتكم أريد أن أشكر رئيس و... Mulțumesc, doamnelor și domnilor, vă mulțumesc tuturor, mulțumesc Subcomisiei Drepturilor Omului pentru invitația lansată astăzi. Minoritățile religioase și etnice au făcut obiectul persecuției în Orientul Mijlociu, nu doar de către, au fost atacate nu doar de către statul islamic, ci fac, par, fac parte din istoria regiunii. Um, primăvara arabă au a avut schimbări în Siria, în Yemen și în Libia, poate lucrurile au fost diferite în Egipt sau în Tunisia, ca, care au putut să introducă. Au putut să introducă un uh, stat multicultural, însă într-un stat în care erau prezente minorități religioase, au apărut probleme aceste minorități uh, prin aceste minorități se numărau sute de mii de uh, persoane și însă acum au mai rămas doar sute care au, din cauza persecuțiilor sistematice în Turcia, Yazidii sunt uh, numiți infideli, Uh, au fost persecutați datorită apartenenței lor religioase. Aceste persecuții au diverse forme. Aș dori să vă vorbesc despre diverse minorități din regiune și nu doar despre iazidi, pentru că nu văd niciun fel de diferență între o, între o minoritate sau alta. O, un om este un om oriunde s-ar afla. Pe pământ, uh, noi suntem împreună pe pământ și împărtășim valorile umane care ne fac să vedem acele drepturile omului la fel indiferent de religie sau etnie. Și de vreme ce vă veți veți auzi despre diversi, diverse minorități irachiene, voi vorbi uh, în acum despre yazidi. Multe minorități au fost persecutate în mod odios în Irak. Uh, Sabeni, Shabaki, șiiții au fost persecutați în toată regiunea. În Siria au fost uh, expropriați, le au fost confiscate toate bunurile. Nu mă opresc asupra unei tragedii umane a unui grup în particular, însă trebuie să facem dreptate uh, celor care au fost uciși sau obligați să fugă datorită războiului și cei care sunt persecutați sistematic datorită apartenenței religioase. Minoritatea yazidi a fost persecutată li s-a oferit o alegere, islamul sau moartea. Alții au avut alte opțiuni să-și părăsească locuințele sau să plătească un tribut. În ciuda a ceea ce s-a spus în societățile musulmane, iazidii eh, sunt considerați infideli pentru că nu sunt citați în Coran. Această informație eronată face ca comunitatea Yazidi să fi fost țintită de cel mai mult de către teroriști. Femeile și copiii au fost violați datorită apartenenței religioase. Yazidi au făcut uh, obiectul a 74 de campanii de exterminare la Sinjar, 100 de mii de yazidi au fost uciși, sute de mii de, zeci de mii de femei și de copii au fost capturați și 80% din membrii acestei comunități au trebuit să își părăsească teritoriile pentru a trăi în tabere unde educația și sănătatea sau alte servicii sunt uh, inexistente din 2014 până acum. Genocidul împotriva populației yazidi este încă în curs. În ciuda faptului că a trecut un an și jumătate, mai mult de 3300 de femei și copii sunt în continuare în sclavie și sunt Uh, mai mult de 1200 de copii sunt antrenați ca fi, pentru a fi o generație viitoare de teroriști. Chiar și nepotul meu, care are 13 ani, a fost uh, supus acestei spălări a creierul, creierilor și a devenit un membru al Daesh și, și acum ne numește pe noi, cei din familia sa, infideli. Uh, sunt mii de văduve și de orfani care și-au pierdut familia în acest genocid și care au nevoie de susținere, mulți care îi uh, așteaptă uh, pe cei dispăruți, cum aștept și eu 18 membri ai familiei mele care sunt încă dispăruți. Acum există o nouă ofensivă împotriva Daesh în Fallujah și în Raqqa. Știți cumva că femeile și copiii noștri sunt folosiți ca scuturi umane? Că civilii ar putea să scape, dar că femeile și copiii yazidii uh, sunt uciși? Crima genocidului este în continuare fă, prezentă, uh, acestor persoane li s-au luat terenurile, li s-au luat posesiunile și în continuare sunt ignorați de către comunitatea internațională. acești, aceste persoane refugiate nu locuiesc în condiții proprii. 80% dintre iazidii locuiesc în tabere, în situații, în condiții mizerabile. Au fost găsite în zonele eliberate 35 de gropi comune, între ele o groapă comună pentru 80 de femei yazidi, inclusiv mama mea. Aceste gropi comune nu au fost cercetate de organizații internaționale și cer membrii, membrilor Parlamentului să uh, solicite guvernelor lor să susțină finanțare pentru a proteja aceste gropi comune, pentru a le documenta pentru a putea fi utilizate ca probe. Din acest motiv, fac apel dumneavoastră să vă contactați guvernele pentru a se face ceva, pentru a se recunoaște crimele de genocid împotriva comunității noastre în regiunea Sinjar, în special în satul meu, Coșo, au fost uciși 700 de bărbați în doar în data de 15 august. Daesh se mândrește cu ceea ce a făcut împotriva populației yazidi, au uh, publicat uh, clipuri și fotografii în care se mândresc de acțiunile lor, au uh, publicat articole întregi în uh, revista lor, Tabik, uh, susțin sclav, sclavagia pentru femeile și copii yazidi bazată pe legea Sharia. Aș dori ca acest genocid să fie recunoscut aici. Până acum însă nu s-a deschis nicio anchetă internațională în legătură cu cazul nostru. Cazul nostru rămâne uh, neexaminat de către Curtea Penală Internațională în ciuda uh, motivului uh, juridic care există, ca bazei juridice care există. Justiția este singura care ar putea să-i ajute pe Yazidi și pe alte victime ale violențelor pentru a uh, recăpăta, uh, pentru a ajunge la pace dacă uh, victimele nu vor fi ajutate înseamnă că lumea nu și-a îndeplinit obligațiile umanitare. Majoritatea refugiaților sunt femei și copii, după cum vă spuneam, majoritatea au scăpat de călăii statului islamic și au nevoie de ajutor psihologic. Trăiesc în tabere în condiții deplorabile în Kurdistanul irachian. au fost primite 1000, 1100 de persoane în Germania, în landul Baden-Württemberg, uh, sub un, cu, sub un program special de vize pe 2 ani. Eu mă număr printre aceste persoane, însă au mai rămas încă 1600 de femei și copii care au rămas în tabere și care au nevoie de terapie psihologică vă solicit să cereți guvernelor dumneavoastră să își deschidă porțile uh, victimelor acestui genocid. Sunt zeci de mii cu probleme de sănătate în taberele din Turcia, în Siria și Grecia, care au nevoie de tratament medical. Am fost în Grecia în urmă cu două luni și am văzut uh, o listă și am o listă cu mine a 30 de cazuri medicale care au nevoie de atenție imediată. Yazidii sunt o, o țintă a extremiștilor nu doar în Irak, dar și în Grecia, Turcia și chiar în Germania, unde se confruntă cu discriminare și ostilitate. Au, yazidii au nevoie de protecție internațională uh, ca și uh, evrei, la fel ca și evrei, în momentul de față, iazidii au uh, o situație uh, asemănătoare cu a evreilor în regimul nazist sau a uh, afroamericanilor din Statele Unite înainte de anii 60. Vă cer de asemenea să ne ajutați să constituim un dosar la Curtea Penală Internațională pentru a auzi, pentru a respecta justiția și dreptul victimelor Trebuie ca migranții trebuie să aibă accesul uh, în uh, Europa, în special acest, uh, acești uh, refugiați din taberele de refugiați. Vă mulțumesc, voi vorbi în franceză, nu știam că puteam să vorbesc și în limba arabă. De la începutul crizei, biserica a Uh, văzut ceea ce s-a întâmplat în uh, uh, Siria cu um, tristețe și, dat- și, indif- și nu a renunțat la misiunea sa umanitară față de sirieni. Trebuie să luăm notă că în Siria avem doi episcopi și avem cinci preoți și uh, reprezentanții religiei uh, uciși. Uh, avem și episcopul iezuit care a fost ucis la Homs și Homs și un coleg iezuit, Paulo Dalolio, pe care îl cunosc, care a fost răpit în urmă cu trei ani în nordul Siriei. Această poziție ne-am făcut să devenim conștiința societății și un actor major în ciuda ostilităților și dificultăților uh, cotidiene. Fără nicio îndoială, acțiunea noastră va fi într-o zi înscrisă în istoria noii Sirii care va renaște și suntem susținuți de Biserica Universală. Mărturia mea se bazează pe experiența mea proprie ca preot, o experiență trăită la Homs și în această regiune, unde biserica, prin clerul său și acțiunile sale, a, fost, a trebuit să intervină în numerate rânduri în negocierea și gestiunea conflictelor pentru a salva cre- creștini și musulmani fără să, fac, fără să facă nicio diferență în ciuda violențelor verbale sau ale amenințărilor. Această biserică n-a ezitat să joace un rol de mediator între musulmani pentru ca aceștia să-și găsească terenul de uh, un punct de înțelegere și să își depășească neînțelegerile. Această muncă de negociere a fost uh, încununată de eliberarea mai multor persoane care erau declarate dispărute. În mai 2014 eram în comitetul care a emis această idee. Nu ONU a dus la evacuarea rebelilor. Biserica cu fratele Michel Aman, Franz van der Loch înainte de asasinarea sa și eu însumi am avut această ini- inițiativă. Însă, în mass media, ONU uh, a fost declarat ca inițiatorul acestei uh, inițiative, însă noi am urcat în autobuzuri, am fost primul care am uh, urcat în autobuzul rebelilor până în nordul uh, orașului Homs ca garanție că nu vom fi țintiți de către armată. Acesta este adevărul pe care media nu îl cunoaște câteodată. În mai 2014, din nou, uh, biserica a înființat contacte și a, luat, și a asumat negocierile care au permis evacuarea civililor înconjurați în centrul orașului istoric Homs, Homs și după aceea rebelilor. Această acțiune, cunoscută sub numele Criza uh, orașului vechi, a fost um, întreprinsă cu ajutorul ONU. Bineînțeles, totul avea, a avut loc în paralel cu angajamentul de la începutul crizei siriene de a nu uh, lăsa ura să se instaureze. Prin cum am făcut acest lucru? Prin înființarea centrelor educative și de susținere socială pentru a favoriza pacea între comunități. Împreună am creat uh, locuri de primire pentru copii, pentru mai mult de 2000 de copii, uh, copii care provin din toate comunitățile, sunt și Uh, copii ale căror părinți sunt generali în armată sau care sunt fii ai rebelilor. Aceasta este noua educație în spiritul păcii și reconcilierii. Și media, mass media provoacă întotdeauna la violențe pentru a diviza situația între diversele facțiuni reprezentanții bisericilor locale au uh, reușit din 2012 să creeze centre de dialog prin școlarizarea gratuită a copiilor și formarea adulților, indiferent de religie. Această experiență care continuă până acum are ca principiu să iubești țara și să lucrezi pentru pacea intercomunitară, pentru a salva țara. După acești cinci ani putem spune că această muncă dă roade. Acum construim o generație a păcii și nu copii soldați sau copii care să fie doar victime ale războiului. La nivel strict umanitar, biserica colaborează cu creștinii și cu musulmanii fără să facă nicio distincție între aceștia. În echipele noastre, din toată întreaga Sirie, Uh, avem uh, componență jumătate musulmani, jumătate creștini pentru a atenua durerea. Opere, muncile caritative creștine au, operele caritative creștine sunt numeroase și munca noastră este posibilă în, în ciuda dificultăților care afectează țara prezența rețelelor integriste și jihadiste în Siria și în Irak, cum ar fi Daesh sau al-Nusra, nu ajută decât la distrugerea societății umane și religioase. Acțiunea teroristă a Daesh ne arată foarte bine că nu are nimic de a face cu religia musulmană. Vă amintesc, vă reamintesc că islamul a ajutat la construirea civilizației în Orientul Mijlociu. Acțiunea Daesh nu face decât să șteargă întregi civilizații din regiune. Trebuie oare să mai menționăm distrugerea ruinelor de la Palmira. Daesh a distrus, a distrus temple și mănăstiri din secolul V, a obligat creștinii fie să se uh, convertească la islam sau să plătească tribut, le-a interzis uh, orice practică religioasă. Acum mulți creștini din Orientul Mijlociu sunt, uh, trăiesc în teroare. Se gândesc la, să-și părăsească această zonă pentru că se tem de noi persecuții, pentru că amploarea acestora crește. Din păcate, mulți creștini din nordul Siriei deja au plecat către Europa sau America. Acum putem spune că în jur de 70% din creștinii din nordul Siriei deja au plecat. Eu, vorbi, eu vorbesc despre parohia mea, de echipa mea cu care am lucrat mai mulți ani. Din aceasta, jumătate sunt fie în Canada, fie în Europa. Am petrecut trei luni în Lesbos, în Grecia și am văzut foarte mulți creștini pe care îi cunosc foarte bine și musulmani, de altfel, care părăsesc regiunea pentru a găsi pacea undeva în lume. Această, aceste plecări sunt o mare pierdere pentru societate, a cărei uh, diversitate culturală și religioasă a făcut parte din istoria sa. Creștinii trebuie să rămână în zonă pentru că au un rol foarte important pentru a constitui uh, un spațiu civic al tuturor, însă din păcate sunt unii care își doresc ca creștinii să, plea, să plece cu toții. Acțiunea de acum se uh, transpune în următoarele fapte, să se ajungă la o încetare a focului, să se consolideze pacea. Am avut negocierile de la Geneva 1, 2, 3 care nu au avut niciun rezultat am fost am văzut că nu se poate negocia foarte ușor cu oamenii care sunt acceptați ca negociatori, însă care sunt integriști. După aceea, reconcilierea poporului sirian. Să stabilim împreună cadrul reconstrucției. Pe, pe baza tinerei generații acordându-i acum educație, în special, doar așa ne va fi posibil să atingem acest obiectiv. Ceea ce trebuie să înțelegeți dumneavoastră, stimați prieteni europeni, este că nu există minorități în Siria. Cuvântul minoritate este un cuvânt capcană, pentru că dacă suntem denumiți minoritate, asta înseamnă că putem fi tentați să părăsim țara. Aceasta este primejdia. Există doar o singură comunitate în Siria, formată din sirieni care sunt de mai multe confesiuni. Vă mulțumesc. Euh, euh, oh, Vă mulțumesc și, în ultimul rând, am să dau cuvântul părintelui Emanuel Iohana. Microfon. Doamna Elena Valenciano, doamnelor și domnilor, membre ai Parlamentului European, doamnelor și domnilor, stimați colegi, stimați prieteni, stimați vorbitori, bună ziua tuturor! Mă aflu aici, în fața Subcomisiei pentru Drepturile Omului din Parlamentul European, pentru a-i mulțumi pentru organizarea acestei întâlniri. Suntem aici ca să vorbim despre minoritățile care sunt victimele războiului civil din Siria, care sunt victimele terorismului ISIS din Siria și în Irak. Este o problemă crucială care vizează minoritățile existența lor este pusă sub risc și ei sunt amenințați, aceste minorități sunt amenințate. Ele au avut un rol istoric atât în Orient cât mai ales în Irak. Creștinii irakieni au avut un rol esențial, civilizator și istoric în zona. Bisericile lor și prezența lor culturală și-a făcut simțită prezența în zona, indiferent dacă este vorba de asirieni, caldeni sau siriaci. Originele lor sunt la fel de vechi ca și Mesopotamia. La ora actuală, existența lor este amenințată. Mai mult de un milion de creștini din Irak în 2003, însă la ora actuală nu sunt decât 250.000 uh, de creștini în Irak. Sperăm că această audiere să ridice un semnal de alarmă. E nevoie să se conștientizeze gravitatea situației la nivel de decizie politică, în așa fel încât problemele noastre să fie abordate așa cum trebuie. Sirienii se află la ora actuală într-o, într situație extrem de gravă, alături de toate celelalte comunitățile care formează Siria. Cu toții suntem victimele terorismului. Terorismul refuză alteritatea și încearcă să o distrugă, încearcă să distrugă existența celuilalt. Noi trăim într-un mare sat planetar, care este întreaga planetă Pământ. Și de aceea trebuie să înțelegem că terorismul ne amenință pe toți. Uneori terorismul este islamic și acesta amenință pacea și securitatea de la nivel mondial. Domnilor și domnilor, eu nu aș dori să vorbesc despre tragedia umanitară prin care trec creștinii irachieni și minoritățile, mai ales yazidii, din cauza terorismului din partea statului islamic, deoarece toate aceste lucruri sunt deja cunoscute de către diverse instituții și foruri guvernamentale. Eu aș dori să mă refer la rezoluția Parlamentului European, care descrie crimele statului islamic drept crime de război și crime împotriva omenirii. Însă, având în vedere limita de timp, Aș dori să mă concentrez pe două aspecte pe care aș dori să vi le supun atenției. În primul rând aș dori să descriu aceste tragedii și apoi trebuie să înțelegem care sunt motivele și apoi trebuie să încercăm să găsim soluții. Nu este suficient să tot condamnăm, însă trebuie să găsim noi perspective pentru viitor, pentru creștini în așa fel încât să li se păstreze drepturile omului. Deci care ar fi introducerea? În introducere trebuie să spun că, din, neferi, din nefericire, persecuția creștinilor din Orient nu a început doar cu atrocitățile ISIS-ului și nu se vor termina când va ajunge la sfârșit uh, ISIS-ul. Aș dori să vă readuc aminte de genocidul armenilor, genocidul carlenilor și o serie întreagă de alte genocide care continuă și în zilele noastre. Este o situație nenaturală. După cum spuneam, toate aceste grupuri extremiste încearcă să elimine alteritatea să-l elimine pe cel care se diferit de ei. Acest mediu a fost uh, um, consolidat în, de sute de ani. ISIS-ul își bazează barbarismul și violența tocmai pe aceste anomalii. Însă mai avem și multe alte elemente în acest puzzle. Infrastructura este uh, um, deficitară, manualele școlare și, de, școlare și deci educația sunt deficitare, guvernul, toate aceste, toate aceste chestiuni de educație se bazează pe suprimarea identității celuilalt. ISIS are o atitudine extrem de violentă și astfel în manualele școlare și în structura însăși a statelor au apărut schimbări. Statele noastre nu recunosc cetățenia și demnitatea pentru toți. În statele noastre prevalează apartenența religioasă și aceasta este mai importantă în statele noastre din Orientul Mijlociu decât uh, cetățenia. Fraternitatea transfrontalieră este o realitate în țările, în țările noastre. Un om din Ambar sau din Faluja, din Irak are un destin și o identitate comună cu cel din altă țară învecinată, sau cu un bosniac, sau cu un indonezian, toți musulmani. Tocmai islamul îi unește pe toți acești oameni din colțuri diferite ale planetei. Apartenența la islam este mai mare decât um, apartenența la cetățenie irachiană, deci uh, sentimentul de înfrățire este mai mare față de musulmani decât față de concetățenii din altă comunitate religioasă. Acest lucru este valabil în întreaga regiune. Eu nu cred că am avut succes. Cred că am, eș- am, avut un, er, am înregistrat un eșec foarte mare aici în crearea unui stat care să creeze o identitate națională și o memorie națională și o perspectivă pentru viitor pentru stat. Cel puțin pentru Irak. Constituția Irakului este islamică, este bazată pe Sharia și face referiri tocmai la aceste reguli ale Sharia. Și legile, aceste referiri la Sharia au prioritate față de legile seculare. Practic, Constituția instituționalizează diferențierea pe minorități religioase și acest lucru are un efect asupra, viața, asupra vieții de zi cu zi a indivizilor. Este vorba de un stat teocratic. Acesta anulează, îi anulează, practic, îi șterge pe toți non-musulmanii din Irak, cu toate că aceștia sunt prezenți pe acel titolor de dinainte de sosirea islamului. Există diverse comunități în Irak sabeenii, șabacii, caldeenii, Yazidi și alte minorități sunt străvechi. Manualele școlare însă descriu situația diferit. Sunt texte fixe, axate pe trecut, care descriu o situație învechită. a, a venit la putere un regim fără niciun fel de sprijin popular și astfel anumite minorități au primit protecție. Discursul a fost însă acela că arabii au fost întotdeauna vizați de un complot occidental. În Irak, asirienii creștini și curzii nearabi au fost întotdeauna victimele acestei politici de stat care a fost uh, dusă la bun sfârșit cu în mod sistematic. Creștinii nu mai pot să aștepte după niște programe pe termen lung. Este, este nevoie de măsuri urgente, acum. Trebuie să fie puse în aplicare programe de ajutor care să abordeze tocmai această problemă a dezamăgirii și a uh, a lipsei de speranță pentru oamenii aceștia. Trebuie să fie prezervată identitatea culturală a civilizațiilor care conviețuiesc în Irak. Înainte să fie prea târziu. Trebuie să asigurăm stabilitatea în zonă și pentru a face acest lucru trebuie să încercăm să găsim metode de a proteja diversele comunități. În ceea ce privește Irakul, acum, aș dori să spun că trebuie să fie liberate anumite zone, din printre care Ninive și Sinjar. Prezența ISIS trebuie să fie eliminată din aceste zone. Și de asemenea trebuie să fie furnizate mele măsuri de subsistență economică. Apoi, la nivel legislativ și administrativ, trebuie consolidate structurile de stat și trebuie să fie înlăturate acele structuri care marginalizează anumite minorități. Trebuie să fie repuse în drepturi aceste minorități, mai ales în ceea ce privește um, curzii în Irak. Este foarte bine ca demografia minorităților uh, iazidă și creștină să fie abordată în cadrul problemei statului Kurdistan. Trebuie să apărăm minoritățile religioase și uh, etnice de discursul care incită la ură. În momentul în care minoritățile își pierd încrederea în lege, își vor pierde încrederea și în viitor. Trebuie de asemenea să se reformeze, să se revizuiască manualele școlare, mai ales cele care le sunt adresate minorităților. Iar în ceea ce vrește Kurdistanul, aș dori să spun că în momentul în care țesutul național, în care identitatea națională din diversele state din Orientul Mijlociu se fragmentează, trebuie să ne concentrăm atenția pe această experiență a Kurdistanului care ne dă speranță. În Kurdistan, 80% din creștinii din Irak sunt primiți cu brațele deschise. Este o experiență complet nouă Trebuie să tragem învățămintele care uh, trebuie din această lecție și trebuie să ne păstrăm speranța. În fine, dați-mi voie să închei spunând că toate luminile sunt bune, însă cele mai bune lumini sunt cele care fac lumină în întuneric, deci uh, Kurdistanul este o lumânare care arde foarte tare acolo în zona aceea a Orientului Mijlociu unde domnește întunericul. La nivel internațional este nevoie de anumite inițiative pentru sprijinirea regiunii, nu doar la nivel militar, ci și din alt punct, alte puncte de vedere. Peșmerga, de exemplu, luptă împotriva statului islamic pe un front de 1500 de kilometri. Nu, nu doar din punct militar e nevoie de măsuri, trebuie să se asigure pacea și în alte feluri. Trebuie să se realizeze o apropiere între minorități. Minoritățile trebuie să se, să se scape de fobia unele față de altele. Guvernul are un rol foarte important aici, deoarece controlează resursele. Pe plan internațional trebuie să se adopte un proiect de lege pentru drepturile omului și trebuie să fie un punct de referință acest document. Pe noi ne surprinde să constatăm că țările care încalcă foarte mult drepturile omului sunt aceleași țări care au schimburi comerciale și economice cu Europa. Europa care este angajată să apere principiile. Apoi trebuie să se să se prevadă anumite anumite sancțiuni economice și militare ar putea fi o soluție în anumite cazuri. Și apoi trebuie să fie susținute um, inițiativele individuale sau instituționale care se bazează pe drepturile omului și pe libertatea de gândire. În fine, aș dori să vă mulțumesc încă o dată pentru organizarea acestei întâlniri și pentru faptul că ne-ați chemat aici să vorbim. Sper că țara noastră va reuși să se pună pe picioare după toată această violență și după uh, distrugerea completă a stratului. Vă mulțumesc foarte mult, domnule părinte. Da, doamna Bethera are cuvântul. Foarte pe scurt, aș dori să iau cuvântul pentru că aș dori în primul rând să vă mulțumesc tuturor. Mulțumesc tuturor pentru faptul că sunteți aici. Sunteți atât de curajoși cu toții în viețile dumneavoastră. Am auzit vorbindu-se despre oameni, despre femei, copii, uciși, uh, femei violate, sclavi. Uneori nu înțelegem exact ce se întâmplă zi după zi în anumite locuri și trebuie să înțelegem că suntem cu toții egali. Trebuie să recunoaștem în celălalt faptul că avem aceleași temeri și de multe ori uităm toate aceste lucruri. Trebuie să punem capăt acestor practici. Aș dori să spun două lucruri vis-a-vis -vis de cele spuse de membrii panelului. Din punctul de vedere al, Par- al Parlamentului European, avem o capacitate limitată, dar totuși avem o oarecare capacitate de a acționa. Recent am adoptat o rezoluție cu privire la masacrarea minorităților religioase. În ianuarie am adoptat această rezoluție. De asemenea, am recunoscut la nivel internațional genocidul, mai ales genocidul iazidilor. Ce am putea face noi din punct de vedere practic? Dacă am căzut de acord că este vorba de un genocid, atunci cum putem face ca Tribunalul Penal Internațional să se sesizeze? Toate aceste informații, toate aceste date pe care le aveți, trebuie să fie abordate din punct de vedere juridic cât mai rapid, în așa fel încât să înregistrăm progrese. De asemenea, în statele membre și guvernele statelor membre ale Uniunii Europene trebuie să fie alertate pentru că noi, adică statele noastre membre, fac parte din ONU și trebuie să ia măsuri și acolo. Pe această temă, în Parlamentul European, suntem cu toții de acord. Sunt la dispoziția dumneavoastră să lucrăm în acest domeniu cât mai concret și aș dori să vă ajut atât de mult cât pot. Mulțumesc foarte mult, doamna Betera, domnul Gutner. Auch ich möchte mich sehr herzlich Da, și eu doresc să vă mulțumesc foarte mult pentru că ați venit și pentru că ne-ați făcut aceste prezentări. Am două întrebări concrete. Mai întâi, dumneavoastră, doamnă Uh, Tal ați spus că yazidii, yazidii din uh, uh, Germania au o situație aparte. Ne puteți oferi câteva detalii? Mulțumesc. A doua întrebare mm, către domnul Iucanan. Antevorbitoarea mea s-a referit la problemele juridice ce se întâmplă în termeni practici cu ajutoarele de furnizat. Ce altceva putem să, faceți, să facem? Știți că posibilitățile noastre aici în Parlament sunt foarte, foarte limitate, dar poate că pe aici, pe acolo există o posibilitate sau alta. O recomandare ce ne-ați putea uh, pe care ne-ați putea o face dumneavoastră. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnule Böckner. Acum am să vă dau din nou cuvântul tuturor, câteva minute, însă Aș dori să știu dacă responsabil pentru Irak de la SEA ar dori și el să ia cuvântul. Vă rog, aveți cuvântul. Serviciul European de Acțiune Externă. Thank you, uh, Madam Chair. Um, in fact, my name is Guy Harrison. I'm... Sunt Guy Harrison de la Biroul pentru Irak la SAE și tot ceea ce au spus vorbitorii din păcate sunt lucruri bine cunoscute nouă, de care suntem conștienți. Știm care sunt tragediile ce se petrec acum în Irak și în Siria. Și mereu spunem că situația minorităților este un fel de barometru pentru întreaga țară în ceea ce privește drepturile omului, în ceea ce privește ajutorul umanitar, în ceea ce privește situația democratică. Și subliniez că pentru noi, și prin asta mă refer nu doar la SEAE și la delegația de la Bagdad, ci și la Comisia Europeană cu ECO și DEVCO, deci noi urmărim situația îndeaproape și Ați văzut concluziile de pe 23 mai de la afaceri externe, probabil. Mereu uh, subliniem adesea în uh, primul paragraf că Uniunea Europeană este angajată pentru a avea un spațiu multietnic, multicultural, multiconfesional, atât în Irak cât și în Siria. Cu privire la ce face Uniunea Europeană sau ce poate să facă, primul element de subliniat este că atât un UE cât și statele membre sunt uh, principalii donatori în Siria și în Irak dar nu vreau să ilustrez o imagine pe roze, fiindcă știm prea bine că răspunsul umanitar la ONU este finanțat doar în proporție de 30% la nivelul comunității internaționale, atât pentru Siria cât și pentru Irak. Se acoperă doar nevoile principale. Dar sunt multe altele. Însă, avem fonduri de cooperare pentru dezvoltare, avem fonduri de sprijin pentru Madad, și avem uh, anumite minorități în vedere cu aceste fonduri. Ne deci facem tot posibilul pentru a sprijini drepturile minorităților și în acordul de parteneriat și cooperare dintre UE și Irak avem uh, o clauză pentru democrație și drepturile omului cu guvernul irachian. Până acum am avut uh, două reuniuni pe acest subiect și nu putem uh, să trecem cu vederea asemenea reuniuni, mai ales în regiuni în care guvernele sunt refractare față de aceste discuții. Avem însă un dialog structurat și am vrea foarte mult să existe un follow-up în ceea ce privește angajamentele specifice uh, care au fost asumate. Susținem de asemenea dreptul minorităților de a se întoarce acasă prin activități de stabilizare pe la ONU. Pot să vă ofer la nevoie mai multe detalii. În ceea ce privește genocidul, știu că este un subiect care apare mereu și mereu. Suntem de acord cu toate remediile juridice în fața torționarilor, împotriva crimelor la adresa umanității și credem că există dovezi care să arate că aceste crime au fost săvârșite. Din experiență europeană pe acest subiect, Bosnia și Iugoslavia, știu că, în general, e, voi, e nevoie de un uh, proces comun cu guvernul pentru că aceste cazuri să se bucure de dreptate, deci să se ajungă în instanță. Trebuie o cooperare între Tribunalul Național și apoi tribunalele internaționale. Guvernul irachian a cerut sprijin din partea Uniunii Europene în ceea ce privește pregătirea dovezilor și, a, și în ceea ce privește colectarea dovezilor. Analizăm problema și ar trebui să avem informații concrete înainte de sfârșitul anului. Lucrurile sunt acum în desfășurare și noi cunoaștem rezoluția Parlamentului, o salutăm și o sprijinim. E vorba de sprijin acordat uh, victimelor acestor crime. Dar, uh, având în vedere că um, e vorba de niște remedii juridice aici, doar astfel vei reuși să obții dreptate. Susținem această cale, sunt mai multe opțiuni la nivel național și la nivelul Tribunalului Internațional. Depindem însă foarte mult de guvernul irachian să întreprindă pașii corespunzători. Înalta reprezentantă a făcut câteva recomandări pe lângă guvernul irachian în acest sens, la solicitarea recomandărilor ei. N-aș vrea să întârzi eu procedurile, am vorbit deja cam mult. Dacă aveți întrebări concrete față de ceea ce face Uniunea Europeană pe anumite subiecte, vă stau cu drag la dispoziție. Sunt victime ale crimelor Daesh și aceste cuvinte oferă o mică consolare. Oricum știu că Daesh este doar un strat al problemei, sunt substraturi care au fost trecute cu vederea ani de zile. Și asta înseamnă că trebuie să ne axăm în continuare ani de zile pe Irak. Strategia de la ora actuală acoperă perioada uh, de până la finele lui 2016 și apoi trebuie o discuție serioasă în UE pentru a vedea ce se întâmplă post-2016 la nivelul politicilor, dar și la nivelul resurselor, implicit. Mulțumesc! Eh, Mulțumesc pentru aceste explicații. Doriți să, se puneți dumnealui în ceva întrebări? Mulțumesc foarte mult. Nu, nu am zis ceea ce spuneați dumneavoastră. Poate că m-ați înțeles greșit. Noi nu cerem comunității internaționale decât să ne dea drepturile. Dacă n-am fi într-o situație foarte gravă, nu aș fi în curs de a mă plimba prin întreaga lume ca să cerem asistență. Noi suntem o minoritate foarte mică. Am fost victima genocidurilor de-a lungul întregii noastre istorii. Mii de femei din Irak și Siria sunt violate de către membrii ISIS. nici în Irak și nici în Kurdistan nu am primit nici cea mai mică măsură de ajutor. Propria noastră țară nu ne-a ajutat. Ce s-a întâmplat la Bielefeld în Germania săptămâna trecută este că afganii și sirienii i-au atacat pe zidii cu cuțite. Au considerat că sunt niște necredincioși. Noi fugim de terorism. Noi nu suntem ca cei care au fugit de terorism și exportându-l în același timp. Domnul Bocla, vă mulțumesc. Domnul Buchner, vă mulțumesc. Eu sunt directorul unei organizații caritabile din Irak. știu exact de ce este nevoie ca să salvăm viețile, știm exact care sunt nevoile pentru serviciile de sănătate, pentru serviciile de educație, precum și pentru programele de reabilitare și reconstrucție. Însă, dragi prieteni, dragii mei frați, noi avem nevoie de mai mult decât a, a sprijin material. Asirienii, creștinii, yazidii, Toate aceste grupări sunt victimele unei catastrofe provocate de om, de ființa umană. Noi ce ne dorim, ce ei ce-și doresc, este să își recâștige demnitatea, demnitatea și să se asigure că vor continua să existe în propria lor țară. După cum am spus și în discursul meu, trebuie să fie revizuite programele școlare, manualele școlare, precum și legislația. Nu știu exact care sunt competențele și specificitățile în Parlamentul European, însă eu vă rog constant pe toți să luați legătura cu guvernele din statele dumneavoastră membre, în așa fel încât să puteți răspunde așteptărilor noastre, nu doar în ceea ce privește sprijinul material și chiar mai mult decât atât. Vă mulțumesc. Da, cu toții doresc să spună câte ceva înainte să încheiem audierea. Domnule Andrews, doriți să luați cuvântul? Uh, so just to follow up on... Ca follow-up la punctele care au fost ridicate aici, doresc să împart în două uh, discuția subiecte de abordat acum, pe termen scurt și apoi pe termen lung. Pe termen scurt e nevoie de mai mult ajutor pentru a îi proteja pe cei strămutați în Irak. Eforturile trebuie să fie substanțiale pentru a crea o situație de securitate în zonele eliberate în care minoritățile să se poată uh, simți în măsură să se întoarcă acasă. La ora actuală, oamenii sunt suspicioși față de uh, guvernul armatei irachiene, față de peșmerga și față de uh, Uh, grupurile uh, armate non-guvernamentale care până acum s-au comportat uh, în moduri abuzive, cu înlăturarea proprietăților, înlăturarea acestor oameni în regiunile pe care le controlează, pentru a crea niște soluții demografice pentru un viitor ce corespunde doar viziunii lor. Deci așa ceva nu mai trebuie să se întâmple. Iar pe termen lung, aș vrea să existe sprijin pentru societatea civilă din Irak, în așa fel încât minoritățile uh, de acolo să aibă o voce care să se facă auzită, să nu mai fie nevoiți uh, să vină în Uniunea Europeană să se apere. Și când vorbesc despre asta, mă refer la faptul că trebuie să oprim măsurile care sunt implementate de guvernul irachian uh, cu uh, interzicerea canalelor de comunicare care vorbesc în numele și pentru minorități sunt uh, mijloace de comunicare în masă care se află în mâna grupurilor sectariene, sunt controlate parti- uh, din punct de vedere politic. Trebuie să existe deschidere față de societatea civilă, să fie permis minorităților să se poată apăra, să-și apere dreptul în societate. Um, la señora Sundus Abbas. Doamna Sundus Abbas. Mulțumesc. Doream doar să subliniez uh, unul din lucrurile care au apărut astăzi în dezbatere, ISIS, îi are drept țintă pe toți cei care sunt partea grupurilor vulnerabile. Nu putem să ne concentrăm pe un grup și să ignorăm celelalte grupuri. Se cere asistență pentru creștini și pentru izidi? Nu. Iazidi, mă scuzați. Dar ce se întâmplă cu celelalte grupuri? Toată lumea speră să fie eliberată de sub, de sub ISIS. Mai bine de 4 milioane de cetățeni sunt strămutați. Și nu e vorba doar de uh, creștini și de iazidi. Să nu uităm însă cum au pornit lucrurile și de unde a început uh, totul. Cu strămutările de la Telafar. Dacă cerem asistență pentru toți irachienii vulnerabili afectați de aceste grupuri teroriste, atunci e clar că trebuie să nu ne concentrăm pe un singur grup în defavoarea celorlalte grupuri. Astăzi avem de face cu teroriști periculoși în Irak și oamenii, indiferent de religie sau de etnicitate, sunt afectați grav de terorism. Deci trebuie să facem tot posibilul pentru ca asistența din partea comunității internaționale să vină în beneficiul tuturor acestor grupări, acestor grupuri de populație, mă scuzați. Sunt de aloc cu colegul meu, trebuie să consolidăm societatea civilă din Irak în așa fel încât minoritățile, populația în general să reziste, să fie suficient de puternică fără a mai fi obligată să vină la, în statele europene să ceară ajutor. Și vreau să vă mulțumesc foarte mult. Știu că vă străduiți și vreți să ne ajutați, dar avem nevoie de mult mai mult de atât în Irak. Mulțumesc. Uh, uh, da, aș dori să vă aduc aminte de importanța ajutorului umanitar pentru bisericile din Siria. După cum am spus, biserica joacă un rol foarte important pentru a continua munca de educare. Aici nu e vorba doar despre colaborarea cu Crucea Roșie sau cu alte organizații. Ele își fac munca, însă la nivel, la nivel de alimente și uh, servicii medicale. Dar nu trebuie să uităm și serviciile de, edu- de educație pentru că aceasta va avea un impact major asupra generațiilor viitoare. Guvernatorul din Homs, eu am colaborat cu el. Misiunea ONU a colaborat cu dumnealui. El este un om care a putut să câștige respectul lumii întregi. Apoi, nici până în prezent, ca sirieni și irakieni, nu suntem în stare să înțelegem cum a putut o armată atât de puternică precum cea a lui Saddam Hussein să fie înfrântă în două zile. Și apoi durează mai mult de doi ani să uh, distrugem Daesh, ISIS. Ce face NATO, de exemplu, ne întrebăm noi? Practic, risipiți bani pentru că aruncați rachete în stânga și în dreapta, fără să țintiți ISIS-ul și soldații ISIS. La urma urmei trebuie să aflăm cine finanțează ISIS la ora actuală. Trebuie să vă folosiți toate tehnologiile și ei folosesc aceeași tehnologie ca și noi, priviți. Și toate aceste tehnologii sunt bine supravegheate de diversele servicii de informații. Trebuie să nu ne culcăm pe oreche, nu trebuie să lăsăm Daeshul să continuie Acesta este un stat fragil. Noi nu avem măsurile necesare, mijloacele necesare ca să îi facem față, însă dumneavoastră le aveți. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Aș dori să vă spun că noi nu vizăm pe nimeni, noi nu avem rachete aici. Nu se aplică nouă. Nu ni se aplică nouă. În primul rând, aș dori să vă mulțumesc tuturor pentru prezența astăzi. Vă mulțumesc pentru lupta pe care o duceți zi după zi. Dumneavoastră veniți aici, vă acordăm 12 minute ca să ne explicați întreaga dumneavoastră viață. Cred că sunteți persoane esențiale pentru întregul proces de, sperăm noi, reconciliere națională în fiecare dintre țările despre care am vorbit astăzi. Exemplul despre care ne spunea părintele, exemplul din Kurdistan care primește creștinii, sperăm că va fi preluat și de alte regiuni. Este vorba despre toleranță, despre respectul față de celălalt. Și probabil se, este vorba și despre educație. În ceea ce privește eficiența Uniunii Europene în domeniul sprijinirii inițiativelor acestora, cu siguranță nu se ridică la nivelul la care ne-am dorit. Însă, după cum spunea doamna Beferra, acest Parlament și Uniunea Europeană, în întregimea sa, își menține angajamentul față de cauzele pe care le reprezentați dumneavoastră. Dorim să facem tot ce putem, dorim să vă ajutăm cât de mult putem, pentru că dumneavoastră sunteți protagoniști dumneavoastră sunteți cei care trebuie să reconstruiți țara și pacea. Vă mulțumesc tuturor. Următoarea întâlnire a subcomisiei va fi 15 iunie dimineața și seara. Vă mulțumesc! Thank you. Thank you very much. Merci beaucoup. Non, c'est un plaisir.